Vă rog, doar 4 minute aveți la dispoziție și după aceea vom avea 5 minute la procedura intervențiilor spontane. Aveți cuvântul. Onze europese burgers vragen terecht. Mulțumesc. Cetățenii europeni se așteaptă pe drept să întreprindem mai multe pentru garantarea securităților. Asta înseamnă uh, o mai bună colaborare între statele membre, dar și între sectorul public și sectorul privat din diverse eh, țări. Sectorul de securitate privat eh, joacă un rol din ce în ce mai important. Peste 100.000 de mii de întreprinderi lucrează pe plan mondial, 3,5 milioane de cetățeni activează în acest domeniu, dintre care 1,5 milioane în Europa. Asta este foarte bine. Dar noi uh, trebuie să vorbim și despre acțiunile acestor firme. Care sunt firmele care trebuie să îndeplinească ce sarcini? Trebuie să existe un cadru juridic foarte clar din acest punct de vedere. Trebuie să poată să existe un schimb de informații în acest domeniu. Și tocmai asta face necesară și existența unui cadru juridic. Există diferențe între statele membre din acest punct de vedere și uh, cred că ar trebui să existe reguli de fapt valabile pentru toți. Um, să ne gândim uh, că există firme pe care Uniunea Europeană uh, le angajează. Trebuie să vedem care sunt cerințele pe care trebuie să le îndeplinească aceste firme europene, pentru că dacă recurgem la firme care au încălcat drepturile omului, eh, asta dăunează imaginii noastre. În raport se solicită ca aceste acorduri, contracte să fie foarte bine reglementate, inclusiv în ce privește dreptul de a deține armament. Lucrurile trebuie să fie bine clarificate înainte de a eh, acorda o sarcină unei uh, asemenea întreprinderi. Pentru mine o chestiune este deosebit de importantă. Trebuie să existe o carte verde. Se vorbește despre o carte albă, despre o carte verde, dar într-o carte verde uh, trebuie să uh, Uh, existe niște prevederi legate de toate aceste agenții de securitate, pentru că cetățenii au această așteptare față de noi. Dacă vom reuși să alcătuim această carte verde, vom avea și posibilitatea să exercităm un control și să constatăm și eventualele abuzuri. Stimate colegi, stimați colegi, știți că eu sunt foarte interesată de problematica apărării Știm uh, că um, în clipa de față um, um, multe bugete pentru apărare au fost reduse, că s-au operat reduceri de personal, dar în același timp sarcinile în domeniul asigurării securității sunt tot mai numeroase. Deci va trebui să putem colabora cu sectorul privat în acest domeniu pentru a uh, îmbunătăți uh, climatul de securitate pentru cetățenii noștri. Acestea sunt câteva elemente incluse în uh, raport. Dacă vom dispune de o legislație, de norme, uh, vom clarifica rolul acestor uh, firme de securitate private. Sigur că nu le putem conferi și um, competențe pe care doar forțele armate le au dar sarcini care nu sunt de ordin militar ar putea să fie îndeplinite. Doamne Mogherini, ar fi uh, îmbucurător dacă veți aprecia raportul pe care l-am elaborat în colaborare cu colegii mei și sper să beneficiem mâine în timpul votului de uh, majoritate. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Mulțumesc doamnei raportor și pentru că a respectat uh, timpul de intervenție pentru această uh, prezentare subcinte și acum vom avea 5 minute pentru Catch the Eye. Domnul Polciac va fi primul vorbitor. Pane předsedo, paní vysoká... Mulțumesc, domnule președinte, uh, domnul alt reprezentant, Într-adevăr, eu recunosc că în mod limitat aceste societăți de securitate private ar putea fi implicate în realizarea unor sarcini ce țin de domeniul apărării, dar nu sunt de acord cu apelul de a adopta noi directive, deoarece eu consider că agențiile de securitate trebuie să se supună acelorași drepturi și obligații ca toți uh, cetățenii în general și nu pot să dispună de mai multe drepturi decât uh, orice uh, cetățean din Uniunea Europeană. Cred că externalizarea acestor servicii, după cum a fost descrisă de către raportoare, e un fenomen negativ și că trebuie să avem recomandări privitoare la acest fenomen negativ. Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președintele acum are cuvântul doamna Chinici. Eh, doamnă înalt reprezentant. În ultimii ani, sectorul securității private, într-adevăr, eh, s-a tot extins. Eh, asta și pentru că s-a redus bugetul apărării, astfel încât multe state europene au externalizat activitățile de siguranță către întreprinderi private. Se înțelege, sigur, necesitatea de a scădea costurile, însă, totuși, faptul că se încredințează apărarea unor servicii private nu poate fi determinată doar de interese economice. Uh, Sigur, siguranța, securitatea sunt chestiuni delicate de competență publică și nu se pot baza doar pe logici legate de costurile reduse, pentru că știm foarte bine, chestiunile ce țin de siguranță și securitate implică activități de strângere de informație, anchetă, planificare strategică și și nu e vorba doar de operațiuni strict operative, deci trebuie definit un cadru legislativ uniform la nivel european pentru activitatea acestor societăți de securitate private cu me- mecanisme de normare și, uh, și de monitorizare, inclusiv pentru activitățile din țări terțe și pentru uh, a semnala eventuale neregularități. Vă mulțumesc uh, și acum are cuvântul domnul Notis. Scrie, proedre συνταγματικό δίκαιο και η πολιτική επιστήμη. Cred că este foarte clar că statul trebuie să aibă monopoliul exercițiului forțelor armate. Deci apărarea și securitatea trebuie să fie condusă de către autoritățile publice și știu, știm și care sunt problemele care pot apărea dacă companiile private uh, încep să exercite violență și dacă ajung și să consider această situație ca fiind uh, acceptabilă. Eu nu cred că e bine, cred că n-ar trebui să tolerăm așa ceva. Ceea ce se întâmplă, bineînțeles, în Irak, uh, companiile private uh, desfășoară activități de tip militar. S-au pierdut vieți omenești, am asistat la acte de violență, la încărcarea drepturilor omului, la crime de război, pur și simplu. Nu putem tolera această situație și nu sunt de acord Uh, că ar trebui să permitem astfel de uh, acțiuni care să legalizeze utilizarea violenței de către companiile private. Ar trebui ca doar autoritățile publice să aibă această uh, posibilitate. Mulțumesc foarte mult, domnule Sinadinos. Mulțumesc, domnule președinte. Um, recrudescența terorismului înseamnă că forțele de securitate de stat uh, nu reușesc să își desfășoare activitatea cum trebuie. Iar problemele cu care se confruntă acestea pot fi rezolvate dacă dacă uh, cei care se ocupă de securitatea privată sunt formați și instruiți cum trebuie. Trebuie să

Mulțumesc foarte mult. Permiteți-mi să încep prin a spune că salut acest uh, raport care deschide un nou capitol în ceea ce privește aceste, secur- aceste companii private de securitate. Așa cum ați menționat, câteodată acestea sunt esențiale pentru siguranță, inclusiv pentru uh, operațiunile diplomatice și umanitare ale Uniunii Europene în lume și de aceea trebuie să uh, știm că Uniunea Europeană se aliniază cu uh, Uh, directivele internaționale în ceea ce privește Crucea Roșie. E nevoie de asemenea companii, pot fi necesare, pot să aibă un rol important în a-i pro- proteja pe cei care oferă servicii de sănătate în zone de, zone de conflict. Însă și aceste companii trebuie să respecte dreptul internațional umanitar. Ca asigurator ai securității trebuie să respecte cel mai înalte standarde ale drepturilor omului internaționale. Raportul cere un cadru juridic aceste societăți nu trebuie să opereze într-un vid. Uniunea Europeană e prima care a semnat uh, documentul cu Crucea Roșie în ceea ce privește obligațiunile și practicile pentru companiile private de securitate. Vom continua să extindem acest cadru juridic și să-l universalizăm. ONU se gândește la un cadru juridic astfel încât să fie reglementate aceste companii. Și acest cadru ONU ar putea să complementeze și să consolideze inițiativ inițiativele deja existente în domeniu. Mă bucur faptul că se recunoaște importanța principiilor ONU în ceea ce privește drepturile omului, punerea în aplicare acestora și valoarea acestora e recunoscută de Uniunea Europeană. În, rezol- în concluziile Consiliului adoptate anul trecut. În final, aș dori să mai subliniez faptul că dacă ne dorim să mergem mai departe, progresul e la îndemâna statelor membre. Ele își pot aduce aportul astfel încât să schimbe ceea ce se întâmplă acum în achizițiile publice și regulile. În ceea ce, pri- ce ne privește pe noi, toate părțile contractante trebuie să semneze condul, cod, codul internațional de conduită și să respecte obligațiile contractuale. Această lume e una care evoluează foarte repede, intervin dronele utilizate în diferitele operațiuni militare și civile. Așa că garanțiile noastre trebuie să fie în continuare garantate. Pentru asta avem nevoie de cooperarea statelor membre, de experți legali și ONG-uri. Trebuie să evaluăm mai bine ce servicii pot fi externalizate și ce servicii trebuie să rămână sub responsabilitatea uh, arm, forțelor armate profesioniste. Apoi important e și, importantă e și cooperarea între sectorul public și cel privat. Ceea ce am văzut în ultimii ani în uh, sectorul public european poate să ajute ceea ce trebuie să se întâmple în sectorul privat. Sect- companiile private de multe ori sunt chemate să coopereze cu cele publice. Așa că e important ca instituțiile noastre să continue dialogul la nivel internațional, astfel încât să ajungem la niște standarde comune. Și aș încheia spunând, încheia spunând că au trecut 10 ani de când am început să auzim despre astfel de companii și de aceea e nevoie de un cadru juridic clar pentru acestea, e în interesul tuturor, e în interesul Uniunii Europene, astfel încât să ne aducem contribuția într-o manieră bună la securitatea tuturor uh, lucrătorilor umanitari din întreaga lume. Vă mulțumesc! V- vă mulțumim, doamnă înalt reprezentant, vă mulțumim pentru cooperare. Sunt convins că vom colabora foarte bine. Închidem dezbaterea. Mâine vom vota și acum îi urăm bun venit